conform articolului regulii 6, alentul 3, vom avea o, un răspuns din partea Comitetului Comisiei Legii. Apoi, o cerere din partea grupului uh, Socialiști Democrați ce privește nominalizările în cadrul comisiilor parlamentare. Aceste modificări vor figura la procesul verbal. Și acum putem să trecem la vot. Primul vot raportul domnului Benson. Vă rog, conform regulamentului. Wel, ehm, elf jaar geleden is er een aanslag gepleegd. Mulțumesc. Recent a avut loc un atentat comis de islamiști, teroriști și aș dori să avem un minut de tăcere pentru că comemorăm astăzi ziua de 11 septembrie. Mulțumesc, nu se află pe ordinea de zi, dar cred că ar fi bine ca în numele celor 3.000 de victime din 11 septembrie 2001 să putem să păstrăm un moment de reculegere.